Uh, Bun venit colegilor de la buget. Avem o reuniune comună, Econ Bugete și îl uh, voi ruga pe Zicfried Mureșan să preia președinția. Zicfried, ai cuvântul. Thank you very much. Good morning. Mulțumesc. Bună dimineața, stimați colegi și în numele celor de la bugete. Uh, ne aflăm într-o reuniune comună a comisiilor Econ și Bugete. Și aș vrea de asemenea să-i mulțumesc uh, președintelui Brian Hayes pentru că ne-a uh, primit în această dimineață. Aș vrea să vă întreb dacă există obiecții cu privire la ordinea de zi. Nu există, așadar considerăm ordinea de zi ca fiind adoptată. În al doilea rând, aș vrea să îi rog pe membrii să um, adopte uh, procesele verbale ale proceselor verbale din 22 octombrie 2018, 25 octombrie 2018, 26, 27 noiembrie 2018 și 3 decembrie 2018. Dacă nu există obiecții, aceste procese verbale ale acestor reuniuni uh, vor fi considerate ca fiind adoptate. Nu există alte comunicări din partea noastră a președinților, Așadar, uh, trecem uh, la următorul punct de pe ordinea de zi, care este votul cu privire la înființarea Fondului Monetar European. Raportul uh, a fost înaintat și pregătit și coordonat de colegii noi, domnul Silva Pereira și domnul Manca. Au fost 237 de amendamente pe care cei doi raportori le-au gestionat foarte bine și acum avem 8 compromisuri care au fost uh, elaborate și negociate împreună cu raportorii din umbră în trei uh, reuniuni cu raportorii din umbră foarte cuprinzătoare. Vă propun așadar să trecem uh, la vot. Haideți să începem prin a face un test. So, um, the vote, the test. Votul este deschis, vot test, votul este închis. Vă mulțumesc! Începem acum uh, se, ședința de votare. Primul uh, amendament este 94. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentele 1, 2, 3 și 4 sunt amendamente identice. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Compromisul C. Pentru. Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 102. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Haideți să facem o verificare. Cred că se adoptă, dar ar fi bine să verificăm electronic. Votul este deschis. Votul este închis. Da, se adoptă. Amendamentul 130. Pentru. Împotrivă abțineri, se respinge. Compromisul D, cu amendament oral din partea GUE, care adaugă uh, următorul text la sfârșitul compromisului D. Citez. Ca parte a unui cadru de guvernanță uh, mai sustenabil și inclusiv, uh, de asemenea democratic și economic. Acesta este noul amendament. Aș vrea să întreb pe colegi dacă există obiecții la amendamentul oral. Domnule Clinț, avem nevoie de șapte membri care să obiecteze astfel încât acest amendament să nu fie supus la vot. Cine obiectează așadar? 1, 2, 3. Vă rog să vă ridicați cei care vă opuneți. Colegii care se opun să se ridice. Da, sunt mai mult decât șapte colegi, așadar amendamentul oral nu va fi supus la vot. Votăm așadar cu privire la compromisul D. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem acum la amendamentul 132. De asemenea, înainte de domnul Gigold. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 134. De asemenea, cu amendament oral din partea verzilor, Citesc uh, amendamentul oral, citez, subliniază că pe termen lung bugetul Uniunii Europene ar trebui să contribuie cu o cotă la resursele ISM pentru a um, oferi uh, Parlamentului puterea politică de a își exercita uh, dreptul de control bugetar în procedura de uh, descărcare bugetară. Aș vrea să vă întreb dacă se opune cineva. Observ că există obiecții, așadar vă rog să vă ridicați cei care vă opuneți acestui amendament oral. Avem șapte, opt chiar uh, deputați, așadar peste șapte, deci amendamentul oral nu este supus la vot. Ceea ce înseamnă că votăm amendamentul 134 fără amendament oral. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Se respinge. Amendamentul 158. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 159. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 160 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 161 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 162 pentru, împotrivă. Trebuie să verificăm. Verificare electronică, amendamentul 162. Votul este deschis. Votul este închis. Să respingem. 169 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 170 pentru, împotrivă, trebuie să verificăm din nou electronic. Amendamentul 170, vot electronic, votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Eu votasem greșit, mi-a scăpat un ups, dar uh, m-am uitat la uh, lista de vot a președintelui, nu la cea a grupului meu politic, dar în uh, fine, până la urmă nu a contat. Trecem la următorul amendament, uh, 182. Cine este pentru? Împotrivă? Trebuie să verificăm de asemenea electronic amendamentul 182. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Amendamentul 184. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul H. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 206 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 211 pentru, împotrivă. Trebuie să verificăm. 211, vot electronic. Votul este deschis, votul este închis. Se respinge. 223. Pentru, 223 încă o dată. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 237. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Referiri. 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că se adoptă, dar mai bine verificăm. Amendamentul 5, vot electronic, votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Amendamentul 6. Pentru. Împotrivă. Nu este la fel majoritatea. Verificăm electronic la amendamentul 6. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Dar nu este același lucru. Un vot diferență. Înainte fusese două. Amendamentul 7. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 8 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 9 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 11 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 12 și 13. Amendamente identice. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 14, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 15, pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Votăm acum textul original pentru împotrivă, abțineri se adoptă, 16 pentru împotrivă, abțineri se respinge, 17 pentru împotrivă, abțineri se respinge, 18 pentru împotrivă, abțineri se respinge. Textul original la referirea 8 pentru împotrivă abțineri se adoptă, 19 pentru împotrivă abțineri se respinge, 20 pentru împotrivă Trebuie să verificăm electronic, dragi colegi, așadar, amendamentul 20, vot electronic, votul este deschis. The vote is closed. <clears throat> S-a închis votul. Respins. Amendamentul 22 pentru, împotriva, abține, respins. 24 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul A pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 31 pentru, împotrivă, abțineri. Trebuie să verificăm. Amendamentul 31, vot electronic. S-a deschis votul, s-a închis votul și este respins. Compromisul B cu amendament oral din partea grupului GUE. Amendamentul oral este următor cu dialog inclusiv pentru toate părțile interesate și ținând cont de specificul național, transparență și responsabilitate vor fi asigurate. Există obiecții împotriva acestui amendament oral? Văd că nu există, deci supun la vot amendamentul oral. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Deci votăm compromisul B fără amendamentul oral pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Deci compromisul B se adoptă. Și dat prin faptul că a fost adoptat, trecem la amendamentul 226, care include anum, un amendament oral din partea colegilor SED. Crede că orice prevedere provizorie între Parlamentul European și ESF nu trebuie înțeles ca semnal care majorează autonomia ultimei <clears throat> atunci când poziția P este că uh, Comisia trebuie să uh, poziția trebuie să fie cea consfințită prin tratat. Dacă este obiecții, nu există, atunci depun la vot pentru, împotrivă, abțineri. S-a respins amendamentul oral. Dacă amendamentul oral este respins, atunci și compromisul B a fost votat, atunci nu trebuie să votăm în mod separat amendamentul 226. Deci continuăm acum cu amendamentul 34 pentru împotriva abține respins 41 pentru împotriva abțineri Cred că este respins, dar haideți să verificăm. Amendamentul 41, vot electronic, s-a deschis votul, s-a închis votul. Respins într-adevăr. Amendamentul 42 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 43 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 57 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 73 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 74 pentru, împotriva abțineri respins, amendamentul 75 pentru, împotriva abțineri respins, 76 a fost votat, facem parte din compromisul B, deci uh, votăm textul original pentru, împotriva abțineri se adoptă, compromisul E pentru, împotriva abțineri se adoptă, Trecem acum la amendamentul 116 a domnului Giggold pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 117 pentru împotriva abținere respins, 118 pentru împotriva abținere respins, 163 pentru împotriva abținere respins, 164 pentru împotriva abținere respins, textul original la alineatul 7 pentru, împotriva abțineri. <clears throat> abțineri se adoptă. 176 pentru, împotriva abțineri. Respins. Amendamentul 50 pentru, împotriva abțineri. Respins. Amendamentul 56 Ba, a doamnei Toma a fost retras și trecem acum la amendamentul de fapt la compromisul F. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 133 pentru, împotrivă, abțineri respins. Amendamentul 66 pentru, împotrivă, abțineri respins. Compromisul G pentru împotriva abțineri se adoptă. Și ajungem acum la amendamentul 92 pentru împotrivă. Trebuie să verificăm, dragi colegi, amendamentul 92, vot electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul. și amendamentul este respins. Acum, în ceea ce privește avizele din partea cont, trebuie să votăm la considerentul D. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. Apoi avizul AFCO. Aici nu avem nimic de votat pentru că este acoperit. Acum avem votul final cu modificările adoptate. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. Să închideți votul. Și se adoptă cu 59 de voturi pentru, 25 de voturi împotrivă, nicio abținere. Felicitări celor doi raportori, Pereira și Manca. Iată, deci, am finalizat astfel un dosar important ambele noastre comisii, ceea ce face să ajungem la finalul acestei reuniuni. Mulțumesc foarte mult, dragi colegi!